Presidente. Ma per su che, su che cosa? Care colleghe e cari colleghi. Dragi colegi, bună ziua. Trebuie să fac două anunțuri mai întâi. Primul, se referă la declarația scrisă care a fost înaintată de către deputații Castex, Brandner, Peion, Preda și Vagiu. Și aceasta se referă la programul Erasmus și Leonardo Euromediteran Mediteranean. Acest raport scris a strâns uh, semnăturile a majorității membrilor din Parlamentul European și aceasta va fi transmisă în conformitate cu articolul 123 din regulament către destinatarii săi și va fi publicată după aceea în procesul verbal al acestei ședințe, indicând, bineînțeles, și numele celor care au semnat-o. Aș vrea să îi felicit pe cei care au semnat această declarație pentru că cred că această cred că dorește cineva să ia cuvântul. Doriți să faceți o, o remarcă? Da, mulțumesc în numele celor patru colegi. Aș vrea să mulțumesc tuturor deputaților din Parlamentul European care au permis să lansăm această inițiativă. Cred că este un semn foarte puternic pe care Parlamentul European îl trimite partenerilor noștri din Sud și mai ales la adresa tineretului din aceste țări. Parlamentul așteaptă acum din partea Comisiei să facă propuneri rapide pentru ca programele Erasmus și Leonardo să poată să intre în fine în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnule Bejo. Iar acum trecem la al doilea anunț din partea mea. Este vorba de o corectură. Vreau să vă comunic că